Trecem acum la ultima parte a zilei, la intervențiile de un minut uh, în baza articolului 163 din regulamentul de procedură și începem cu domnul Ceachi, timp de un minut. Ceachi. Doamnă președintă, în prezent se vorbește foarte mult de solidaritate Solidaritatea este și corecția la o decizie eronată, luată în prealabil, cum ar fi și cazul cu Culture. Însă e vorba aici de redistribuirea imigranților care au dat năvală în Europa. Dar solidaritatea are și un alt sens. E vorba de a da dovadă de sensibilitate față de cei care au necazuri. În Slovacia, în prezent, sunt infirmiere care fac grevă împotriva condițiilor de lucru și a salariilor mizerabile. Trebuie să avem, a, să, să acordăm atenție vocilor din Europa Centrală și de Est. Acești profesori, aceste infirmiere care sunt în grevă, cer Europei să nu fie egoistă fuga creierelor are un impact negativ asupra acestei zone, Europa Centrală și de Est. În loc să se reducă decalajele, iată, întârzierile persistă și trebuie să fim atenți înainte să fie prea târziu. Mulțumesc. Modul în care facem politică. Trebuie să schimbăm modul în care facem politică în Europa, pentru că politica nu ține de privilegii interese partizane sau rezultate în alegeri politica se referă la ce facem pentru oameni. în țara mea românia se vorbește zilele acestea despre tururi în alegeri când de fapt trebuie să vorbim despre combaterea sărăciei despre nevoia unor politici de dezvoltare despre educație sau sănătate despre persoane marginalizate despre proiecte concrete pentru oameni. și noi vorbim astăzi în plenul parlamentului european la douăsprezece noaptea în fața unei săli aproape goale în speranța ca mâine cineva să ne audă de aceea este important ca noi aici în parlamentul european să dăm tonul acestei schimbări de mentalitate și am încredere că o putem face iar pentru acest lucru trebuie să schimbăm și mecanismele dar mai ales obiectivele. oamenii nu mai au răbdare și este timpul să livrăm este timpul să facem lucruri concrete și în acest sens primul pas este planul european de investiții strategice care trebuie să fie mai transparent trebuie să ajungă la oameni trebuie să implice imm urile și trebuie să facă în așa fel încât să funcționeze și să aducă redresarea economică a europei. mulțumesc w tej chwili komisja europejska bierze pod nadzór. doamnelor și domnilor comisia europeană supraveghează țara mea la fel ca Ungaria și noi am fost acuzați că am încălcat valorile europene așa cum apar acestea în articolul 2 din tratat. Însă care scopul? La ce folosește? Dacă, după atacurile tragice de la Köln din noaptea de anul nou, putem să vedem că apar tot mai multe lucruri zi de zi. lucruri care merg împotriva valorilor europene ancorate în articolul 2. Ce e statul de drept și libertatea de expresie în legătură cu evenimentele de acolo? Ce au toate acestea de a face cu acoperire, cu ascunderea informațiilor de poliție? Pentru că aceste informații ar putea compromite politica oficială privind uh, migranții. Ce au toate acestea de făcut cu drepturile minorităților? Ce au drepturile minorităților în comun cu uh, Uh, toate aceste lucruri care amenință conformismul politic. E timpul ca fiecare dintre noi să ne gândim pentru ce e această campanie. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule. Doamna Bilbao Barandică. Mulțumesc, doamnă președintă s-a anunțat uh, închiderea acestui plan atât de flexibil și de novator care urmărea păstrarea de locuri de muncă în regiunea mea. Avem un exemplu de salvare a situației prin politici europene, dar acum, iată, noua relație cu China periclitează tocmai acest sector. Vorbim aici de oameni, de viețile oamenilor, de justiție socială. De aceea cerem o reacție imediată în relația cu partenerii care nu respectă condițiile noastre de mediu și de muncă. Trebuie să punem capăt acestor practici de dumping pe piața internă. sectorul oțelului din țara Bascilor resimte pe deplin această boală care afectează sectorul. E nevoie de un răspuns imediat. Domnul Benito Ciluaga, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea ca Uniunea Europeană să acționeze cu privire la situația centralei nucleare din Garonia din Spania. Uh, este o rușine că se dorește repunerea sa în funcțiune și că se dorește exploatarea sa încă 15 ani, deși există un risc de catastrofă în Uniunea Europeană. Nu sunt respectate recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește examinarea reactoarelor învechite care au un defect de fabric, fabricație. De, de, de alminteri, același lucru se întâmplă și în Belgia. Sunt uh, oameni în pericol. Consiliul de Securitate Nucleară și Comisia Europeană în cadrul tratatului Euratom trebuie să corecteze această situație. Să nu uitați acest nume, Garonia. Și uh, nu vrem să devină un nou Fukushima europeană. Domnul Tericabras, mulțumesc, doamna președinte. În octombrie, acest Parlament a aprobat o rezoluție la inițiativa cetățenilor. Eu am fost raportor din umbră și a trebuit să ne abținem pentru că în rezoluție nu se discuta îndeajuns despre uh, cea mai importantă componentă, și anume continuarea. Doar 3 din 50 uh, de astfel de propuneri au fost, uh, au avut succes și au dus la schimbări legislative. De aceea o continuare foarte importantă. Am primit și vești foarte proaste conform cărea Comisia crede că ECI este o uh, Uh, amenințare. Eu protestez la așa ceva și cred că o asemenea atitudine trebuie să fie rectificată. Cu asemenea opinie, Comisia nu face decât să sprijine euroscepticismul. Comisia este cea care atacă singură proiectul european. De necrezut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnul Corao. In Sicilia, così come in tante regioni. În Sicilia, ca și în multe alte regiuni din zona mediteraneană, agricultura atinge performanțe deosebite. Gândiți-vă la acele produse de calitate excepțională sau acest ulei de măsline pe care vi-l arăt. De o calitate deosebită. Însă ce face Uniunea Europeană? În loc să protejeze această producție de elită, o distruge. Un tratat cu Marocul, se sugerează creșterea volumului de importuri de ulei de măsline din Tunisia statele mediteraneane, mediteraneane reprezentate aici ar trebui să lupte împreună pentru a apăra această producție. Trebuie să apărăm interesele cetățenilor noștri. Vă mulțumesc. Domnul Rebega urmează. Mulțumesc, doamna președinte. Este clar că trebuie să fim cu toții uniți pentru a lupta eficient împotriva amenințării terorismului și în a ne proteja frontierele externe austria a suspendat temporar acordul schengen grecii riscă să fie suspendați din spațiul schengen din cauza gestionării fluxului de refugiați iar recent suedia a decis o expulzare masă a imigranților ilegali. toate aceste evenimente pun în pericol spațiul schengen iar în următoarele luni așa cum se arată cred că și alte state vor lua decizii asemănătoare austriei. ținând cont de această situație românia care a îndeplinit toate condițiile pentru aderare a fost refuzată în mod categoric alături de bulgaria și este obligată să accepte cotele impuse de către uniune o situație mai mult decât contradictorie ce face uniunea europeană pentru cele două state ce atitudine ar trebui să adopte cele două țări acum? ne am luptat atâția ani să aderăm la spațiul schengen iar acum când acesta este în declin total o să continue să fie negată intrarea pe aceleași motive puerile care în contextul actual nu sunt doar niște pretexte fără sens. așadar îmi poate răspunde cineva dacă românia va fi sau nu primită în spațiul schengen? Corvin Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici să vorbesc despre starea Uniunii Europene și cea mai bună ilustrare a acestei stări triste este chiar starea acestei plenare. Acum câteva minute cineva sugera că Uniunea Europeană ar trebui să le arate chinezilor cum să se dezvolte repede. Nimeni uh, nu a râs când a auzit această sugestie. Domnilor și domnilor, chinezii vorbesc limbi străine și uh, rasa galbenă, spune vorbitorul, are foarte multă inteligență. Când uh, aud ce spunem noi, cred că se prăpătesc de râs. Și aș vrea să vă cer să vorbiți la un nivel potrivit, la un nivel economic potrivit. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să fie distrusă. Mulțumesc, domnule Rans Garcia. Queridos colegas, el pasado 19 de enero, sin Stimați colegi, la data de 19 eh, ianuarie, fără să fie eh, vreun anunț înainte, pur și simplu s-a închis uh, compania Altadis din Spania. Această decizie a fost una controversată. Mulți oameni au fost afectați direct de închiderea acestei companii uh, de tutun și și mai mulți au fost afectați indirect prin acordurile pe care le avea compania. Eh, vreau să văd cum ar trebui noi să reacționăm și Comisia Europeană la această situație. La noi ni s-a spus, ne, guvernul de la, la Rioja, că această companie nu era suficient de transparentă. Uh, și că s-a încercat uh, timp de sute de ani, această companie a fost activă în regiune și s-a încercat să nu fie mutată, dar există acest risc mare pentru multe familii de acolo. Mulțumim, are cuvântul acum domnul Tibor Șani. Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că câteva sute de teroriști au reușit să paralizeze Uniunea Europeană, creând spaimă și dezacorduri între statele membre. Această spaimă a dus la lipsă de unitate între guvernele europene și multe dintre acestea au ajuns să suprime libertățile civice. Însă aceste politici nu sunt cea mai bună metodă de a lupta împotriva terorismului. Lipsa de integrare nu ajută la eliminarea amenințării teroriste, însă ce se întâmplă duce la concentrarea de putere în mâna unor guverne. Guvernul maghiar știe foarte bine acest lucru, pentru că a propus o serie de modificări la Constituție ca să introducă noțiunea de stare de alertă teroristă, care ar permite primului ministru Orban să conducă țara prin decret timp de 60 de zile sau mai mult. Însă cum se definește această amenințare teroristă e la latitudinea guvernului. Mulțumim, domnul Marias. Mulțumesc, domnul președinte. Agricultorii din uh, țara mea se luptă și se zbat. Troica și creditorii au impus uh, guvernului uh, Siriza să impună măsuri care distrug sectorul primar, impun sacrificii, impun uh, reducerea alocațiilor uh, sociale și pun capăt securității sociale și totuși agricultorii se mobilizează și toată societatea elenă este alături de ei, pensionarii, lucrătorii, toată lumea își unește forțele pentru a lupta împotriva memorandumului. Acești oameni uh, sunt dispuși uh, să închidă drumurile troicăi și uh, ei uh, vor avea o mobilizare generală. Grecii se luptă împreună pentru a scoate Troica din țară și pentru a recâștiga Grecia. Mulțumesc, doamna Boylan. Acum 100 de ani, Republica Irlandeză și-a câștigat independența. Ca națiune ar trebui să sărbătorim acum și să sărbătorim pe oamenii curajoși care au luptat pentru libertatea irlandeză. Dar membrii guvernului irlandez care stau aici în această cameră ar vrea să vadă istoria noastră ștearsă. Vor să demoleze acum locul unde și-au petrecut liderii Revoluției ultimele ore de viață. Vor să demoleze acest sit pe care Muzeul Național al Irlandei l-a declarat ca fiind cel mai important sit istoric din istoria modernă a Irlandei. Să demoleze acest uh, sit când și din Londra s-a auzit și s-a discutat că e o, un teren de luptă cel mai, terenul de luptă cel mai intact din Europa. Își doresc să distrugă acest patrimoniu istoric și să-l înlocuiască cu un magazin practic promovându-și în continuare agenda neoliberală. Și eu vreau să spun foarte clar în Parlament că așa ceva nu vom tolera. Patrimoniul tuturor și mâine voi duce această luptă în Consiliul Europei. Doamna Adinolfi. La Europeană acuza Comisia Europeană a acuzat guvernul polonez că aduce atingere legislației și libertății de expresie, pentru că noul guvern permite să Noul guvern poate numi conducătorii posturilor de radio și TV. La fel stau lucrurile și în Italia. Uh, guvernul Renzi face exact același lucru, a desemnat directorul RAI. Uh, e o practică absolut fascistă, o încercare de a controla televiziunea publică. Știți, uh, probabil că acum acești directori de televiziune pot numi autorii de programe Stimați colegi, nu putem rămâne tăcuți în acest context. Cei din mișcarea 5 stele cerem să se facă ceva. Nu putem rămâne tăcuți. Domnul Papadakis. Proiectul de lege privind uh, asigurările face parte din uh, cel de-al treilea proiect de acord uh, semnat cu ul și cu Comisia Europeană. Este un imperativ al marelui capital care pune în aplicare strategiile Uniunii Europene. Și aceasta devine o chestiune pur personală, iar uh, lucrătorii se, sunt supuși unei poveri sociale foarte mari, se crește vârsta de pensionare foarte mult. practic, uh, pensia devine o perioadă de mizerie, dând apă la moară firmelor de asigurări se impun noi cotizații și noua politică agricolă comună, iar uh, ca urmare micii fermieri sunt pe cale de dispariție, lăsând locul marilor grupuri agricole. Acum guvernul trebuie să retragă acest proiect de lege, pentru că agricultorii vor manifesta, domnul Deli. elnök asszony! a közlekedés. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Cred că rețeaua TNT s-a îmbunătățit foarte mult uh, printr-un plus de finanțare. După dialogul de vara trecută de la Viena, acum, iată, Știm cum se va extinde rețeaua spre Balcanii Occidentali. Este vorba de trei rețele. Și iată, rețeaua TNT în prezent ajunge peste tot în Europa. Însă, pentru ca rețeaua să fie într-adevăr utilizată peste tot, pentru a se realiza efectul de coridor, este nevoie de o reformă a finanțării, pentru că există diferențe între statele membre și există diferențe între statele membre și statele candidate. Trebuie, prin urmare, creat un cadru juridic și financiar care să permită funcționarea acestui efect de coridor. Vă mulțumesc! Doamnă președinte, stimați colegi, în fiecare an Uniunea Europeană pregătește și pune în aplicare multe programe, reforme și alte inițiative în multe domenii, toate cu același scop, un viitor strălucit. Însă cum putem vorbi despre acest viitor când um, Copiii europeni trăiesc în sărăcie și suferă de excludere socială, ceea ce se întâmplă și în țara mea, în Letonia. În Letonia, 34,5% dintre copii sunt vulnerabili în ceea ce privește sărăcia și excluderea socială. Este o cifră foarte înaltă în Uniunea Europeană. Foarte mulți dintre ei nu merg la școală, nici măcar nu se știe nimic despre ei. Ar trebui să se acorde mai multă atenție politicilor privind grădinițele și școala, dar în primul rând și politicilor pentru familii. Și acest lucru trebuie făcut pentru acele regiuni care se confruntă cu depopularea în ultimii ani uh, ajutoarele pentru copii au fost crescute, însă atât. Întrerupere. Mulțumim. Are cuvântul acum următorul Pakolaisvirrat Mulțumesc foarte mult. Fluxurile de refugiați uh, nu sunt distribuite în mod egal între statele membre. Avem nevoie de o împărțire mai corectă a poverii. Finlanda a suferit mai mult decât alții din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, 400 de milioane de euro. Sunt banii pierduți uh, de exportatorii agricoli finlandezi. Pe ei cine îi compensează? Cine îi despăgubește? Nu, eu nu sunt pentru ridicarea sancțiunilor. Aceasta ar transmite un mesaj uh, greșit Kremlinului, însă sunt pentru o distribuire egală a poverii Cred că dacă facem acest lucru cu refugiații, trebuie să aplicăm același principiu și în cazul sancțiunilor uh, aplicate Rusiei. Și aș vrea să discutăm care ar fi mecanismele cele mai potrivite. Mulțumesc, doamna Parker. Thank you. We all heard... Mulțumesc. Am auzit cu toții ce s-a întâmplat în Köln, unde femeile au fost agresate pe stradă de grupuri de refugiați, de migranți. Cum am ajuns la așa ceva? Uniunea Europeană care extinde sensul Convenției de la Geneva din 51. Aici este problema. În acea convenție, refugiatul este definit precis ca o persoană care riscă persecuție din cauza etniei, naționalității, convingerilor religioase sau afilierii politice. Însă Uniunea Europeană a extins această definiție prin directiva privind calificările. Oricine fuge de un conflict armat intern sau internațional este refugiat, nu doar cei care sunt victimele potențiale persecuției. În 2015, prin urmare, mai bine de un milion de persoane au ajuns în Europa, majorita- majoritatea lor bărbați. Această politică a ușilor deschise cu țări care, în care femeile sunt tratate ca niște obiecte ne pune pe toți, ne supune pe toți la riscuri suplimentare. Doamnă Maletici, vă rog. Localne ce este Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Autoritățile locale au adesea idei bune și elaborează programe uh, bune pentru a îmbunătăți viața cetățenilor lor. Transporturile ecologice, digitalizarea, Acestea sunt doar câteva exemple din proiectele puse în aplicare. Însă marea problemă este lipsa de finanțare și lipsa de informare cu privire la aceste programe. Fac un apel la Comisia Europeană să, să instituie noi modalități de comunicare și informare, astfel încât programele Uniunii și noile fonduri europene de investiții, programele Berdului și programele altor instituții să poată fi prezentate mai bine reprezentanților locali. Adesea există o lipsă de proiecte bine structurate și tocmai de aceea este nevoie de o mai bună informare a oamenilor astfel încât aceștia să aibă acces mai facil la fonduri. Mulțumesc! Domnul Lopez. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Iau cuvântul în fața Comisiei Europene pentru a discuta despre deciziile luate și situația recentă creată de Partidul Popular în ceea ce privește uh, albiarul Ebro. Această decizie e periculoasă pentru mediul de acolo și va avea și un impact economic asupra întregii zone. A fost un plan care a fost făcut fără să existe un dialog cu autoritățile locale, nu se țină cont de, deloc de cetățeni și nu, ă, nu poate fi apărată această zonă. Este de fapt și o încălcare a legislației europene din zonă, de exemplu în ceea ce privește protejarea păsărilor sau a calității apei. Așa că ce dorim noi să spunem e dacă va exista o delegație europeană, va exista, va merge acolo luna viitoare și cred că e important să, uh, o, să se întâmple așa. Mulțumim! Domnul Bogovici. Mulțumesc! Doamna președintă. Timp de 20 de ani, concesionarii de păduri din Slovenia și-au umplut bine uh, buzunarele și acum guvernul a decis să creeze o companie națională care să cumpere tractoare, echipamente, care vor crea centre logistice și vor vinde cherestea pe piață. <clears throat> <clears throat> Această nouă companie prezintă un risc sistemic pentru că grupurile de interese și conflictele interpartice vor genera probleme. Și sunt probleme și de corupție sistemică. Astfel de cazuri au fost constatate deja în Slovenia. Garanțiile de stat periclitează și concurența. E vorba de o intervenție a statului în economie și cred că asta va genera o intervenție din partea Comisiei. Cred că sistemul de concesiuni trebuie să fie folosit pentru a gestiona mai bine pădurile, ceea ce ar fi bine și pentru contribuabili. Vă mulțumesc. Nu-l văd pe domnul Gutierrez. Uh, doamna Curtin Darling are cuvântul. Thank you, President. President. Mulțumesc. Marea Nordului are potențialul să devină o placă turnantă a politicii energetice a Uniunii Europene. Avem uh, energie eoliană și o bună interconectare cu rețelele, dar și o cercetare comună în zona Mării Negre ne-ar putea ajuta să obținem energie ecologică la costuri reduse, asigurând uh, locuri de muncă cetățenilor inclusiv uh, din nord-estul Angliei. Aceasta este o ocazie excelentă de a transforma acest potențial în realitate. Săptămâna trecută, împreună cu alți colegi din uh, cinci grupuri politice, am prezentat uh, Ministerului Olandez al Economiei un plan uh, pentru Marea Nordului. În înaintea unei întâlniri la nivel înalt care va avea loc săptămâna aceasta. Vrem uh, ca Marea Nordului să devină un producător de energie curată în Europa. Mulțumesc, domnul Șogor. gazdasági téren folytatott együttműködés idővel elvezethet az ország. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Cooperarea economică duce la depășirea tensiunilor și favorizează reconcilierea. De aceea, statele fondatoare ale Uniunii Europene au decis să creeze o comunitate economică și această politică ar putea ajuta și statele din Europa Centrală și de Est. Însă, aderarea la Uniunea Europeană nu a dus la dispariția neîncrederii reciproce între state. Parteneriatul economic e important, însă trebuie să începem un dialog sincer privind chestiunile spinoase și va trebui să găsim soluții la aceste probleme. Mă gândesc în special la protecția minorităților etnice. E vorba de dreptul la identitatea proprie, la prosperitate, la egalitatea în drepturi, la existență pe termen lung. Există țări în regiunea noastră, Slovacia sau România, care nu consideră minoritățile ca parte integrantă a țării, ci care le văd ca o potențială amenințare, dorind să le asimileze. Domnul Cedehovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Serviciile sociale din uh, Norvegia acționează împotriva familiilor, chiar și împotriva familiilor din Uniunea Europeană, familii din Cehia, din Slovacia, din România. Ex- ies la iveală tot mai multe cazuri în care copiii au fost luați din familiile lor din motive îndoielnice. Cum se poate întâmpla așa ceva în această Norvegie civilizată, în acest stat democratic? Se pare că acolo oamenii nu sunt egali. În multe state din Uniunea Europeană și, și în, în afară s-au discutat mult despre aceste servicii sociale și au avut loc demonstrații în acest sens. Trebuie să spunem foarte clar că intră pe nedrept și se amestecă în uh, afaceri familiale. Și acest lucru trebuie să-l spună și Comisia Europeană. Și sunt fiind ultimul vorbitor, doamnă președinte, țin să le mulțumesc tuturor celor care au rezistat până la această oră. Mulțumesc! Merci,